această uh, ședință în numele semnatarilor la procesul verbal. Declarația scrisă prezentată de deputații Fiona Hall, Ines Ayala Sender, Isabel Durand, Dieter Lebrecht Koch și Sabine Wills privind accidentele implicat, implicând tiruri a fost semnată de mai mult de majoritatea deputaților și, conform articolului 123 din regulament, va fi transmisă destinatarilor și publicată în texte adoptate din această ședință cu indicarea numele semnatarilor în procesul verbal. Domnul Natras are cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere ceea ce tocmai am uh, spus, doresc să spun că securitatea în această clădire a fost îmbunătățită. Vreau să mulțumesc celor care ne protejează pe noi și doresc să ne reasigurați că ancheta în legătură cu problemele de securitate de la Bruxelles Uh, inclusiv legate de alarmele de incendiu, va continua. Aceste încălcări ale securității ne-au pus personalul, musafirii și pe noi, într-o situație de risc. Vă rog să ne asigurați de asemenea că um, conducerea uh, va purta responsabilitatea și că uh, nimic nu va fi și că ni se vor da toate garanțiile de securitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Această anchetă este în curs pentru a îmbunătăți securitatea în acest Parlament. Domnul Tarabel are cuvântul. President... Domnule președinte, dragi colegi, doresc să mulțumesc colegilor care au semnat uh, declarația 84. Doresc să mulțumesc colegilor Bastos, Confin, Vergia și Renate Weber din diferitele grupuri parlamentare pentru am, faptul că m-au ajutat să strângem aceste semnături. Mulțumesc uh, tuturor celor care permit Parlamentului să transmită un semnal clar uh, Comisiei pentru a recunoaște un statut unic european asociațiilor, fundațiilor și societăților mutuale. Mulțumesc și trecem la vot, spune domnul președinte. Pe ordinea de zi avem două propuneri de rezoluție privind legea maghiară privind mass media. Domnul președinte Dol are cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, înainte de votul de astăzi, în legătură cu rezoluția privind media în Ungaria, doresc să atrag